Colleagues, can I call the meeting to... Dragi colegi, haideți să începem reuniunea. Before we go on... Înainte de a trece la vot, uh, am să am datoria să vă informez în legătură cu deciziile coordonatorilor luate ieri seară în primul rând, și uh, e vorba de uh, numirea raportorilor și persoanelor însărcinate cu proiecte de raport. Scuzați-mă, dar cred că cel mai lung titlu pe care l-a scornit uh, comisia, comisia de când există Uniunea Europeană, o propunere pentru decizia Consiliului privind încheierea unui acord pentru transportul aerian și acordul adiacent între SUA și, uh, în prima parte și Uniunea Europeană și statele sale membre, a doua parte Islanda, a treia parte și Norvegia, a patra parte. Coordonatorii au considerat că, pentru că titlul era așa de lung, germanii sunt cei care trebuie să facă raportul. Mă scuzați, președintele. Ar trebui să facă uh, uh, acest raport, că așa e procedura normală. În legătură cu acordul aerian cu Elveția, Um, conform regulii de rotație între grupurile politice pentru aceste acorduri. Uh, acest raport, spunea, va fi întocmit de grupul ALDE. În ce privește încheierea acordului aviatic cu Brazilia, codatorii au confirmat că doamna Țicău va fi raportoare uh, pentru că a mai uh, întocmit anterior un raport privitor la Brazilia la da, avize numărul 4, propunere pentru directiva Consiliului, restructurarea cadrului comunitar pentru impozitarea uh, produselor de energetice și electricității. Codatorii considerat că trebuie să avem un aviz aici uh, în urma revizuirii deciziilor privitoare la uh, Uh, regulile pentru ajutoarele de stat, uh, am văzut, am acordat, uh, după ce am acordat avizul către GUE, am aflat că de fapt nu ni se cerea să avem un aviz. Deci GUE s-a întors pe primul loc al listei, așa încât împreună cu punctul numărul 12, și anume comunicările Comisiei pentru Energie Inteligentă, Acestea două au fost uh, comasate și GUE va fi însărcinată cu acest aviz conform sistemului de rotație. Raportul din partea Comisiei în uh, efectele regulamentului 1107 privind uh, drepturile persoanelor cu handicap și cu mobilitate redusă la călătorile cu avionul și comunicarea privind aplicarea regulamentului 261-261, coordonatorii au hotărât să solicită o autorizație pentru un raport de proprie inițiativă care să se ocupe de rapoartele privitare a drepturile persoanelor cu mobilitate redusă și drepturile pasagerilor. ECR-ul a ridicat problema, să le, a propus să le separăm și coordonatorii a fost de acord însă să fie pus, puse împreună cele comasate pentru un raport apoi de proprie inițiativă. De asemenea, s-a convenit să solicităm ca ECOSOC să uh, aibă un aviz față de acest uh, raport din proprie inițiativă, decizia dacă să organizăm o audiere comună împreună cu ECOSOC-ul mm, în legătură cu drepturile pasagerilor va fi luată ulterior pe baza avizului raportorului și a deciziei coordonatorilor. documentul de lucru al personalului uh, Comisiei, uh, raportul de progres, uh, evaluarea implementării măsurilor luate pentru un sistem de monitorizare a traficului. S-a decis să nu uh, întocmim niciun aviz. voi comunicarea Comisiei în legătură cu dezvoltarea unei zone aviatice comune cu unui spațiu uh, aerian comun cu Republica Moldova. Uh, Aici s-a hotărât să numim uh, raportorul și privind, uh, conform acelui sistem de rotație, grupul ECR uh, va numi un raportor aici. În legătură cu avizele, 11 comunicări din partea Comisiei pentru o strategie spațială a Uniunii Europene și aici decizia a fost să numim un raportor pentru aviz dacă ITRE, care este comisia principală, hotărăște să întocmească un raport din proprie inițiativă. Ei trebuie lua o hotărâre pe data de 25, deci mâine, dacă fac sau nu un raport. Și atunci, coordonatorii spun că dacă ei fac un raport și noi trebuie să avem un aviz. Dacă nu, desigur, noi nu putem face nimic. Comunicarea privitoare la actul pieței unice nu, uh, aici comanda, com, coordonatorii au spus că nu trebuie să întreprindem nicio acțiune. Același lucru cu documentul de lucru al personalului, uh, finanțarea uh, măsurilor pentru clima la nivel internațional și uh, comunicarea privitoare la ajutoarele de stat. Aici am hotărât să avem un aviz, apoi am aflat că nu era nevoie să o facem deci rămâne în de proiect. Am primit de asemenea din partea Comisiei pentru Petiții o petiție din partea conducătorilor de camioane privitoare la aerul condiționat din cabine atunci când vehiculele uh, sunt staționate și lucrătorii din acest sector doresc să avem o lege cu caracter obligatoriu ca aerul condiționat să funcționeze în cabină atunci când camionul uh, este uh, staționează și motorul este oprit. Decizia coordonatorilor sau recomandarea acestora a fost să trimit eu o scrisoare către Comisia PETI uh, cu referire la faptul că aerul condiționat e deja uh, un standard pentru multe din vehiculele existente actuale și e posibil ca și alte vehicule mai vechi să fie echipate cu aer condiționat. Apoi uh, uh, s-a decis să facem și un amendament oral la raportul domnului de domnul Koch privitor la siguranța rutieră europeană. La comitologie, obiecțiunile uh, la măsuri în legătură cu licențele acordate piloților, Uh, procedura de regulament cu evaluare. Domnul El Cadraui ne-a spus că măsurile încă n-au fost transmite Parlamentului și nu se va întâmpla, nu vom primi documentele înainte de luna iulie. Înainte de a obiecta uh, față de această măsură, într-un termen de trei luni de la tranziția către Parlament, am uh, convenit să cerem mai multe informații Comisiei și să discutăm cu această problemă ulterior atunci când comunicarea uh, va fi, uh, ne va fi trimisă. La diverse proiectele în curs, secretariatul uh, a solicitat clarificări în legătură cu proiectul STOA și un transport ecoeficient și includerea celor mai bune practici pentru utilizatori și industrie și integrarea mașinilor electrice studii și note pentru 2011 pe baza unei scrisori adresate președintelui în legătură cu propuneri în curs și viitoare și completate și banii uh, puși la dispoziție pentru 2011. Coordonatorii au convenit următoarele măsuri. Grupurile politice sunt invitate să supună pentru bugetul, uh, restul bugetului pentru 2011 să uh, supună uh, sau să facă propuneri pentru că coordonatorii să poată face uh, să, lua hotărâ, să poată lua hotărâri la următoarea în reuniune din 20 iunie. Termenul pentru a face aceste propuneri către secretariat va fi data de 6 iunie 2011. Gata, aproape am terminat, oameni buni. Accidentul de pe decuperin uh, a existat uh, reacții față de răspunsul dezamăgitor trimis de comisie ca urmare a accidentului uh, navei TMS Waldorf, Perin. M-am uh, invitat Comisia pentru Navigația Perin la următoarea noastră reuniune ca să ne prezinte concluziile și raportul lor uh, în urma acestui accident. Chestionarul pentru egalitate de gen. Coordonatorii au primit chestionarul adresat Comisiei noastre de către Comisia FEM ne va ajuta, sigur, să evaluăm situația cu egalitatea de gen în Parlament și mai ales în cadrul comisiilor, activităților comisiilor parlamentare. Pe baza chestionarului, Comisia FEM probabil că va face un raport. Da, că vicepreședintea noastră, responsabilă pentru probleme legate de gen, a prezentat un proiect de uh, replică și a solicitat grupului să se adreseze secretariatului pentru orice fel de comentarii, modificări. Uh, termenul este de 1 uh, iunie, până în 1 iunie. Participarea um, președintelor de comisii la delegații în afara cotelor anuale pentru grupuri a fost ridicată de domnul de la PPE. Coordonatorii au fost de acord să solicită participarea președinților de comisii în afara cotelor și să discute asta cu liderii de grup pentru a se lua o decizie uh, în, la nivel de birou. În final, bugetul pentru 2012 s-a hotărât după discuții îndelungate în legătură cu proiectele pilot și acțiunile pregătitoare care trebuie propuse Comisiei pentru Bugete până la data de 3 iunie. Coordonatorii au convenit pe baza propunerilor de, făcute de raportorul Liberatski și uh, raportorii din umbră să uh, ne oprim la următoarele trei propuneri uh, rutele patrimoniului cultural și industrial european, interfața europeană pentru rezervare și informații și turism și accesibilitate pentru toți. Astea au fost informațiile de la reuniunea coordonatorilor. Domnul Kramer, vă rog. La ehm, diverse există, după părerea mea, o greșeală. Pe de-o parte, în 2010, în cadrul STO, STO am cerut un uh, studiu, un studiu care a fost aprobat. Este vorba de uh, viitorul uh, transportului ecoeficient în Europa și, la sfârșit, nu este vorba de integrarea uh, autoturismelor electrice, ci a vehiculelor, a tuturor vehiculelor și aș dori să corectăm această greșeală. Dar vom schimba acest lucru de la autoturisme la vehicule. Are cineva alte remarci legate de întâlnirea coordonatorilor? Văd că nu, vă mulțumesc. Trecem acum la următorul punct. Trecem la voturi și doresc să vă rog să verificați dacă aveți cartelele de vot și vom face o verificare în primul rând. Vot, votăm pentru a verifica cum s-a deschis votul. Everybody voted. A votat toată lumea. S-a închis votul. Um, <laughs> încearcă cineva să păcălească, nu? Se pare că toți sunt uh, cinstiți astăzi. Deci putem trece mai departe. Votăm în primul rând proiectul de recomandare în a doua lectură pe marginea poziției comune a Consiliului um, în ceea ce privește schimbul de informații transfrontaliere legate de infracțiuni rutieră. Citarea 1, amendamentul 30, doamna Lichtenberg, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 29 este caduc, la fel și 46. Amendamentul 47, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 14. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 50 și 51, ambele sunt identice, domnul Vandalen și Bach. Cine, sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 49, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 15, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 16. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 52. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 55, pentru că am adoptat amendamentul 17, acum votăm doar cuvintele at least cel puțin și and the possibility of obtaining legal assistance. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 50, amendamentul 56, Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 57. Este vorba de un amendament oral aici, din partea doamnei Sabisar și domnul Bach, să înlocuim uh, directiva cu decizia cadru Consiliului. Există obiecții la acest amendament oral? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 58 Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 59 este caduc. Amendamentul 19. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Din nou este vorba de cuvintele și directiva 9546. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 63. Este din nou vorba de un amendament oral. Ca și înainte, există obiecții la acest amendament oral. Nu. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 60 caduc, 61 cine este pentru, împotrivă, abțineri se, se adoptă. Amendamentul 64, domnul Danelis, cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 65, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 este caduc, amendamentul 21, cine este pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 22, cine stă pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentele 23 și 24 împreună există uh, amendamente orale pe care le vedeți. Presupun că nu există obiecție. Votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Acum trecem la amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 26 și aici există un amendament oral din partea raportorilor. Dacă nu există obiecții, votăm cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem la anexe acum. Amendamentele 70 și 71 în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. Amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 72 este caduc. Amendamentul 28. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. 73 este caduc. Amendamentul 31. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificăm amendamentul 31. S-a deschis votul. PPE-ul are un vot în plus, domnule Groș. Dacă puteți uh, verifica. A votat toată lumea? Da, mă văd că okay, s-a închis votul. Vom vota din nou. Deschid din nou votul. Este vorba de amendamentul 31. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul atunci. 22 pentru, pentru 19 împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica și amendamentul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. 16 pentru, 25 împotriva, se respinge. Amendamentul 1 al raportorului. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33 există o cerere din partea grupului ALDE pentru vot pe parte până la Serious Traffic Accidents, accidente serioase în trafic și a doua parte, prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 34 este caduc, 35, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 4, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5, cine stă pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Oare cât va dura? Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Votăm acum amendamentul 38, însă doar prima parte. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Haideți să verificăm. Amendamentul 36. Verificăm amendamentul 36. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, atunci 28 pentru, 13 împreună, o abținere, se adoptă. Amendamentul 37, cine este pentru? Împotriva, abținere, se respinge. Amendamentul 7 al raportului Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 39. Cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri? Se respinge. Amendamentul 8. Cine stă pentru? A, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 9. Cine stă pentru? Împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 41. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 42. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 43 cu amendamentul oral pe care îl vedeți. Există obiecții la acest amendament oral? Nu. Atunci votăm. Amendamentul 43 cu amendamentul oral. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 44. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 45. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 11. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 12, cine este pentru, împotriva abținerii, se adoptă. Votul final, s-a deschis votul. A votat toată lumea. Din nou un vot în plus la PPE. Deci, e... cine a scos acum cartela de vot. E bine? A votat toată lumea, s-a închis votul atunci. 38 pentru, 1 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Felicitări doamnei Ayala Sender. Se schimbă acum președintele, uh, se schimbă personalul la prezidiu. Este vorba de propriul meu raport acum în uh, legătură cu reformarea colectării de date statistice. Amendamentul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 8. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 10, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 12, 13 și 14 în bloc. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 19 cu amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 20. Cine este pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 21. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 22. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Votul final, în primul rând, Propunerea astfel uh, amendată s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 42 pentru, niciun vot împotriva, nicio abținere s-a adoptat. Încă nu am terminat, avem acum re- rezoluția legislativă, s-a deschis votul. votat toată lumea, s-a închis votul. 41 pentru, Nici o abținere, niciun vot împotrivă, s-a adoptat și acesta. Deci, puteți să-mi dați acum mandatul să continui negocierile pe această bază cu Consiliul și Comisia. Ok, nu, doamna Foster are o obiecție. Nu, mulțumesc foarte mult. Domnul de Grandes, să mă scuze puțin, vreau să beau puțin apă înainte de a trece la raportul domniei sale. E despre lichide, oricum. Să verificăm lichidul e sigur. raport privind siguranța aviatică cu accent pe scanerele de securitate. Raportul este domnul de Grandes Pascal. Începem cu aliniatul 1, amendamentul 26. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 27. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 28. Pentru? Împotrivă? abțineri, se respinge. 29 cu un amendament oral, inclusiv, including solid material. O să luăm împreună cu amendamentul oral. Cine-i pentru, cine împotrivă, abțineri, adoptat. 30 Van Dalen pentru, împotrivă, abțineri, respins. 31 pentru, Împotrivă? Abțineri? Respins. 32 cu amendament oral. Dacă nu se opune cuiva, cineva amendamentului oral, pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 33. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm 33, doamna Lichtenberg, deschidem votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă, o abținere se respinge. 34, cine pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 35 după 26, împotrivă, um, abțineri, adoptat. 36, doamna Lichtenberger, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 37 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40, doamna Wells pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 a fost retras. Acum la chestiunea despre scanere, 60, doamna Lichtenberger, Vom vota în bloc 60, 84, 87, 140, 159, 162, 57 și 27 de la Libe în bloc. Toate aceste amendamente se votează în bloc. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm, vă rog să verificăm. Am deschis votul la acest bloc de amendamente. A votat toată lumea? Am închis votul. 14 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Trecem acum la compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se, se adoptă, înseamnă că 45, 43, 44, 46, 47, 48, 49 sunt caduce. Compromisul B. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 50. Doamna Lichtenberger, separat. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm 50. Cred că e adoptat, dar să vedem. Am deschis votul, amendamentul 50. A votat toată lumea? 50, 50. Am închis votul. 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 51, 50, până la 57 sunt caduce, deoarece s-a aprobat uh, compromisul B. 57, doamna Ayala Sendu, cine pentru, cine împotrivă, abținere, adoptat. 58 a fost retras, următorul este 65, pentru împotriva abținere adoptat, 61 pentru împotrivă abțineri adoptat, 62 pentru împotrivă abțineri adoptat. Să verificăm, să verificăm 62. Am deschis votul, cred că e adoptat, dar să verificăm. Deci deschidem votul pentru 62. A votat toată lumea? S-a închis votul? 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 63 este caduc pentru că am adoptat 65, 64 Este a doua parte, trebuie să votăm a doua parte de la Calls on the Commission pentru, împotrivă, abțineri, respins. Următoarea secțiune, necesitatea și proporționalitatea, 66. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 5. Ce, pardon, mă scuzați. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm compromisul C. Vă rog, deschidem votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 26 pentru, 16 împotrivă. Compromisul C este adoptat. 67, 68, 69 toate până la 75 este separat, deci trebuie votat. 75 e ultima propoziție la text de view, deci trebuie să votăm ultima propoziție la 75. Cine-i pentru, împotriva, abțineri, respins. Celelalte sunt caduce. 73 din nou este ultima propoziție, point out. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Deci trecem acum la 76, doamna Lichtenberger. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 80. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. 80. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 25 pentru, 16 împotrivă, nu sunt abțineri, s-a adoptat. 78, doamna Țicău, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 79, pentru. Împotrivă? Abțineri? Respins. Să verificăm 79, doamna Jensen. S-a deschis votul. A votat toată lumea s închis votul. Bun. 24 pentru, 17 împotriva, adoptat. 82. Doamna Wills, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 81 s-a retras. 83 este caduc dacă 82 83, doamna Ayala Sender. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Cine nu? Abțineri. Să verificăm. 83, doamna Ayala Sender. Toată lumea a votat, s-a închis votul. 28 pentru, 13 împotrivă, s-a adoptat. 85. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 86. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 88. Doamna Foster. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 89. Cu amendament oral. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 89 domnul Marinescu, s-a deschis votul. Da, a votat toată lumea, s-a închis votul, 26 pentru, 15 împotrivă, o abținere, s-a adoptat. Compromisul D în două părți. Partea întâi până la Rights and Dignity, partea a doua de la Stresses. Prima parte, cine pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 91, 92, 93 sunt caduce. Trecem acum la secțiunea despre sănătate. 94, doamna Foster. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 94. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 29 pentru, 12 împotrivă. S-a adoptat. Compromisul E. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A adoptat. Asta înseamnă că 18, 19 și 21 cad. De asemenea, sunt caduce toate până la o, 106 la, al doamnei Wills pentru, împotrivă, abțineri, respins. 109, următorul amendament pentru, împotrivă, abțineri, respins. 112, un vot pe părți, partea una până la insulină și partea a doua considers până la hand baggage, partea a doua a fost retrasă, deci votăm numai prima parte. Privind insulina, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. O sută 113, doamna Foster. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul J. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? 115, 14, 120, până jos, până în josul paginii, până la compromisul F sunt caduce, deci compromisul F, cine e pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Iată, aici îmi place foarte mult. Mergem până la 138. 138 este caduc, 139, domnul Bradburn. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, respins. 141 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 144 inserat după alineatul 3, domnul Van Dalen, cine este pentru, împotrivă, să o luăm de la capăt. Haideți, cine e pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 144. Am deschis votul. A votat toată lumea. A închis votul. 13 pentru 24 împotrivă. De... Deci, se respinge. Protecția datelor e următorul capitol. Compromisul G. Cine-i pentru? Împotrivă? abțineri, adoptat. Trecem acum la 150, domnul Leichfried, cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri, adoptat. Compromisul H, cine-i pentru? Împotrivă, admit, abțineri, adoptat. 156, doamna Ayala Sender, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul K, K, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la 168, domnul Leichfried Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? interzicerea lichidelor, aerosolilor și gelurilor, să nu apuce emoțiile, compromisul L, cine pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Trecem acum la 173, 174 de fapt, doamna Wills, cine pentru, Nu, la 174. 174 trebuie votat. Cine-i pentru 174? Împotrivă? Abțineri? Respins. 175, doamna Meissner, pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 176, pentru. Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 177, pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 178 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 180 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 179 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm 179, domnul Van Dalen, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul, 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 181, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 182, cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. 184, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 183. Trebuie să votăm ultima propoziție, care începe cu in particular by making. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat? 185 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 186 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 187 pentru. Împotrivă abțineri, respins. 188 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Relații internaționale, 190, 189 a fost respins, 190 este caduc, deci trecem acum la scanerele de securitate, 1 la considerentul la doamna Wills, cine-i pentru, cine-i împotrivă, abțineri, respins. Al doilea, cine-i pentru, Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Respins, mă scuzați. Amendamentul 3. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul I la considerentul F pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Și acum mergem la 14, doamna Wills, pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm amendamentul 14. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 împotrivă, 20, 21 împotrivă, se respinge. 15, domnul Vandalen. Pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 15, cred că e același rezultat, s-a deschis votul la amendamentul 15. A votat toată lumea, s-a închis votul. 24 pentru, 18 împotrivă, se adoptă. 16, 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18, doamna Lichtenberger, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 19. Mă scuzați, spune președintele? Ați sărit peste un amendament 17, mă scuzați. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Am făcut pe 18, 19, doamna Ala Sender, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 20 este caduc, 21, domnul Lightfried, pentru, Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 22, doamna Lichtenberger. Deschidem votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? 20 pentru, 22 împotrivă, se respinge. 23, domnul Bach, pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 24, doamna Țicău. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm amendamentul 24, vă rog. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 17 împotrivă. Se adoptă. 25, doamna Wells. cine pentru? Împotrivă abțineri, respins. Și trecem acum la avize. Alineatul 5, pentru că celelalte sunt caduce. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptați? 7. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 8. Mă scuzați, spune președintele, cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins, 9. Pentru, împotrivă, abțineri, respins, 10. Pentru, împotrivă, abțineri, respins, 11, 12, 13, 14, toate până la 21 sunt caduce, deci votăm 21, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Să verificăm alinatul 21. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 pentru, 22 împotrivă. Se respinge. Libertăți civile de la Libe, alinatul 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă 2 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4 pentru, împotrivă, abțineri, cred că e respins. Să verificăm paragra- alineatul 4. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 20 pentru 22 împotrivă este respins. 6 este următorul. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins? Trecem acum la 9. Aliniatul 9. Pentru că 7 și 8 sunt caduce din cauza compromisurilor. 9. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 12, următorul aliniatul 12 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm aliniatul 12, vă rog, am deschis votul. am votat toată lumea. S-a închis votul. 25 pentru, 17 împotrivă, este adoptat. Trecem la aliniatul 23 acum. cine pentru? Împotrivă? abțineri respins, 24 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Și acum am ajuns la votul final. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem votul. 37 pentru, 2 împotrivă, 3 abțineri se adoptă. Felicitări raportorului, domnul de Grandes Pascual. Next is when we change shift up the top here, it's the... Bine, acum urmează proiectul de aviz referitor la supravegherea prietelor pentru uh, vehicule cu 203 roți și a quadriciclurilor, uh, raportor pentru aviz, domnul Zile. Începem cu amendamentul 4 al raportorului. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 been withdrawn, so we now go... 33, da, 34 au fost retrase, deci ajungem la amendamentul 5, 6, 9 și 15 care se votează în bloc. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă toate acestea. Acum 35 al doamnei Țicău. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A. Cine este pentru? Împotriva? Abținere. se adoptă. Asta înseamnă că ajungem la, direct la 14. Partea a doua, a 37, pardon, al doamnei la Sender. A doua parte a lui 37, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Acum ajungem la 14. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 19, 20 și 21 votăm în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7, 8, 10, 11 și 12 și 16. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, toate în bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Am Amendamentul 40 și 41. cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Așadar, acum ajungem la 30. Considerentul 9A, amendamentul 30. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trebuie și unul acum. Nu, asta este caduc. Deci nu a fost adoptat, deci cade dacă votul în bloc la ATV-uri nu se adoptă, dar a fost adoptat. Trebuie, să votăm sau nu? We have to vote on amendment 1. Nu trebuie să votăm amendamentul 1. Da, ai dreptate direct. Deci, uh, considerentul 3, amendamentul 1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, duce, ne, acum trecem la 31. Pentru că 2 cale, pentru că am adoptat 30. Deci 31 al doamnei Alessandra. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. So we now go to amendment. Deci trecem la amendamentul 3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Votul final. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 39 de voturi pentru, niciun împotrivă, două abțineri, deci se adoptă felicitări domnului Zile. Right. That means now that we bun. Asta înseamnă că prin munca și concentrarea noastră am reușit să parcurgem toată ordinea de zi a sesiunii de dimineață, așadar ne reîntâlnim la orele 15. Raportul doamnei Sar, eh, Sar, Seracheani. Mulțumesc și uh, bucurați-vă de cafea că ați muncit pentru ea din greu.